Bonjour euh, tout le monde. J'ai le plaisir Bună ziua tuturor. Am plăcerea să o salut pe doamna Gheorgheva, doamna comisar Gheorgheva, care a venit să ne facă o prezentare despre misiunea dumisale deosebit de importantă în Pakistan. De asemenea, am și uh, plăcerea să-l salut pe ambasadorul Pakistanului. Uh, acesta este singurul punct de pe ordinea de zi a ședinței noastre. Există oare comentarii, sugestii, obiecții cu privire la ordinea de zi? Dacă nu, atunci ordinea de zi este considerată ca fiind uh, adoptată. Pakistanul a fost lovit de una dintre cele mai groaznice catastrofe din istoria sa. Inundațiile au provocat pagube considerabile și se pare că 20 de milioane de persoane au fost afectate în mod direct sau indirect de inundații. Amploarea acestor inundații necesită o intervenție umanitară deosebit de, um, de, de da amploare și mijloace considerabile, atât în nordul cât și în sudul țării. Pentru că există zone care au dificultăți la nivelul accesului și la nivelul securității. Și pentru a evoca această chestiune a situației în Pakistan, noi avem plăcerea să o salutăm pe doamna comisar Gheorgheva, care a fost în Pakistan săptămâna trecută și ne va face o prezentare. Această prezentare va fi imediat urmată de o rundă de întrebări și răspunsuri.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 Vous Est-ce que les traducteurs d'anglais euh, ont un problème avec euh, la... Doamna președintă întreabă dacă există vreo problemă în cabina de engleză în ceea ce urește partea tehnică. Ce facem? English? Okay. Um, No. Well, then let's do it in English. Atunci, haideți să continuăm în limba engleză. Ne confruntăm cu cea mai importantă catastrofă naturală care a avut loc uh, vreodată în Pakistan și peste 20 de milioane de persoane au fost afectate de inundații. Și Reprezentanta noastră pentru ajutor umanitar, doamna comisar Gheorgheva, a fost săptămâna trecută în Pakistan și ne va prezenta uh, care sunt punctele principale ale deplasării sale la fața locului. Și îi voi da cuvântul imediat, uh, dar uh, îmi pare rău că va trebui să mai așteptăm doar câteva minute. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, pentru introducerea dumneavoastră. Având în vedere circumstanțele, voi continua în limba engleză. I was actually uh, really uh, trying to uh, report back to the committee that am încercat și am spus de altfel de mai multe ori comisiei dumneavoastră faptul că uh, iau lecții de franceză. Dar probabil că franceza mea deocamdată nu este suficient de bună pentru a face această prezentare în franceză. Mai întâi, dați-mi voie să mulțumesc din suflet Comisiei dumneavoastră pentru această ședință extraordinară. E vorba cu adevărat de o catastrofă naturală, de un adevărat dezastru. Am fost în Pakistan și pot să vă spun că pentru oamenii de acolo această ședință extraordinară este un simbol de sprijin uh, din partea Parlamentului European față de situația lor. Este un simbol de sprijin pentru toți lucrătorii umanitari care se află acolo pe teren și care încearcă să-i ajute pe cei care au avut de suferit de pe urma inundațiilor. Acum aș dori să vă prezint impresiile mele ca urmare a vizitei pe care am făcut-o în Pakistan. Și aș dori să vă uh, uh, împărtășesc câteva învățăminte pe care le-am tras din uh, situația de acolo. Bineînțeles, ne adresăm dumneavoastră, membrilor acestei comisii, pentru îndrumare. Mai întâi, impresiile mele. Uh, mai întâi, aș dori să vă amintesc Um, inund, că inundațiile au început la sfârșitul lunii iulie, deci e vorba de o perioadă de timp destul de scurtă. Și primele inundații au, uh, s-au manifestat de 26, 27, 29 iulie și au uh, uh, cauzat moartea a numeroase persoane în partea de nord a țării. Serviciile mele, uh, Direcția Generală ECO, au acționat rapid și au uh, acorda 30 de milioane de euro ajutor umanitar pe 30 iulie. Această decizie uh, această sumă inițial era uh, prevăzută pentru persoanele care au fost afectate de conflictul din regiune. Dar, până la urmă, a fost utilizată ca răspuns uh, de urgență pentru situația umanitară cauzată de inundații. Și pe teritoriul Uh, Pakistanului din nord și până în sud, poate că și dumneavoastră ați văzut la televizor, există regiuni care au, sunt complet inundate și acest lucru are un impact profund asupra vieții a milioane de persoane. 1,76 de milioane de persoane au fost afectate, se pare acestea sunt cifrele date de uh, autoritățile locale, și peste 8 milioane au nevoie de un sprijin imediat. 1,2 milioane de case au fost uh, distruse total sau parțial. Și e vorba de uh, 130.000 de uh, hectare care au fost pur și simplu inundate. Deci de cam de 5 ori uh, suprafața Belgiei, ca să vă dați seama de uh, amploarea evenimentului. Se pare că 1,75 de hectare de uh, culturi agricole au fost distruse agențiile internaționale, precum Banca uh, Internațională pentru Dezvoltare și alte instituții care se află la suprafața locului, uh, sunt de părere că impactul asupra agriculturii este chiar și mai profund, chiar mai mare și merg până la 4 uh, milioane de hectare care au fost total inundate. Ajutorul trebuie să ajungă la acele persoane care sunt pur și simplu lipsite de orice formă de asistență, pentru că infrastructurile, drumurile, uh, electricitatea uh, au fost distruse, acele persoane care sunt pur și simplu înconjurate de apă. Aici e vorba de 800.000 de de persoane uh, care sunt greu de, de ajutat pentru că sunt izolate. Și aici e vorba de un adevărat, uh, o adevărată provocare cu care se confruntă atât autoritățile din Pakistan, cât și organizațiile umanitare care lucrează pe teren. Acum trebuie să vedem care sunt prioritățile cele mai urgente. E vorba de hrană, de uh, apă potabilă, e vorba de adăpost, e vorba de uh, igienă. Și este ironic că pentru oameni care sunt înconjurați peste tot de apă, nu se uh, poate asigura accesul la apă potabilă. Iată una din priorități. În ultimele săptămâni s-a uh, constatat o creștere a bolilor din cauza contaminării apei. Și uh, este foarte greu să pui capăt unei astfel de epidemii în momentul în care aceasta s-a răspândit deja. Deci vedeți că e vorba de o situație deosebit de dificilă, cu impact profund asupra vieții oamenilor. Și în acest sens, aș dori să mulțumesc statelor membre ale Uniunii Europene care au răspuns la apelul pe care l-am lansat uh, în Centrul de Monitorizare și de Coordonare a Asistenței acordate. S-a recunoscut uh, importanța apei potabile. De aceea era nevoie de seturi de purificare a apei care să fie disponibile imediat. Știm că în ultima vreme, în ultimele zile, nivelul apelor a scăzut, dar imediat ulterior a crescut din nou. Nu știu dacă am depășit deja momentul culminant al crizei. Din partea lucrătorilor umanitari avem uh, informații cum că 2 milioane de persoane din cele 8 milioane de persoane care au absolută nevoie de ajutor nu sunt izolate. De asemenea, se Uh, a devenit faptul că această criză umanitară sporește pe zi ce trece și ajungem cu toții la concluzia că s-ar putea să se răutățească situația înainte ca ea să, să se poată îmbunătăți. Dacă vă uitați în ziarele din, de astăzi, vedeți că uh, se vorbește foarte mult despre Pakistan, însă nu din cauza inundațiilor, ci din cauza meciului de cricket. Care este impresia mea cea mai pregnantă în urma acestei vizite în Pakistan? Este faptul că ceea ce îngreunează lucrurile este tocmai uh, faptul că ne confruntăm cu două dezastre contopite într-unul. În nord, în nordul țării, avem pe de-o parte conflictul și deplasarea uh, refugiaților intern către uh, și dinspre Afganistan în plus de aceasta, vedeți că au avut loc și inundațiile. Iată deci un al doilea, o a doua provocare. Și vedem, în plus de aceasta, și faptul că agricultura, terenul agricol a avut de suferit și acest lucru ar putea pune în pericol uh, recoltele din aceste regiuni. La aceasta se adaugă de asemenea și o criză alimentară pe care o putem prevedea pentru lunile ce vor urma. Am avut ocazia să merg în nordul Pakistanului, acolo unde am acordat asistență pentru persoanele deplasate, strămutate din cauza conflictului. Am mers într-un sat care a fost pe jumătate distrus în districtul Noșeras. Și acolo, mare parte din populație, de fapt, este constituită de refugiați, de persoane strămutate. Am discutat cu o persoană, cu un bărbat care a scăpat de conflictul din Afganistan și a spus că de unde venea era pur și simplu iad. Dar în momentul în care au început ploile, în care a început musonul, uh, au început inundațiile, și satul întreg a fost pur și simplu inundat și oamenii nu mai au nimic. Nu mai rămâne nimic din acel sat decât doar noroiul. Și ca și celelalte victime din nordul țării, spune că uh, atât el cât și familia lui au fost afectați de două ori. Odată din cauza conflictului și a doua oară din cauza inundațiilor. Și ne-a cerut, uh, când, când și-a dat seama cine eram, de unde veneam, Uh, vorbea un pic de engleză și mi-a spus în mod foarte clar, foarte direct, mi-a pus o întrebare. Ce va face Europa ca să ne ajute? Pentru satul său aveam un răspuns să-i dau, pentru că în satul său am uh, reușit să instaurăm un program pentru a avea apă potabilă, pentru a putea reconstrui casele, pentru a ajuta pe oameni să-și reconstruiască viețile. Dar aici e vorba de 600 de mii de case distruse, Uh, un număr foarte mare și distruse de inundații și mai există foarte multe alte sate și știm aceste informații prin intermediul uh, colegilor um, care lucrează în domeniul umanitar, lucrătorilor din domeniul umanitar, sunt foarte multe uh, sate, case care au fost distruse. Iar accesul nu se limitează doar la anumite dificultăți fizice. E vorba și de măsuri de siguranță, de securitate. Și când am discutat cu autoritățile din Pakistan, am pus accentul pe faptul că e nevoie de cooperare și e nevoie de o abordare, o dublă abordare a acestei probleme. Acces fizic, deci drumuri, infrastructuri și accesul în ceea ce privește siguranța, securitatea. Și acum să vă prezint ce am făcut și ce vom face pe viitor. După cum v-am spus, răspunsul nostru umanitar a fost rapid, a fost important și doresc să mulțumesc colegilor mei din partea Direcției Generale ECO pentru ceea ce au făcut de aici, din Bruxelles, dar și tuturor celor care au muncit zi și noapte pentru a uh, rezolva situația în Pakistan. Pe 31 iulie am luat o decizie pentru a acorda un nou ajutor, o nouă asistență de 40 de milioane, deci ajungem astfel la un total de 70 de milioane de euro. Așa cum am spus, am mobilizat mecanismul uh, de protecție civilă, și am trimis o echipă compusă, pe șa- o echipă compusă din mai multe persoane în data de 6 august, tocmai pentru a avea o coordonare a reacției europene din partea statelor membre, Suedia, Germania, Danemarca. Am primit trei unități cu seturi uh, medicale, am reușit să obținem uh, de asemenea uh, astfel de seturi din Slovacia, din Marea Britanie și așa mai departe. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au reușit într-o perioadă limitată doar la o zi să ia deciziile necesare pentru a putea trece de la 10 milioane la 14 milioane de astfel de seturi. Deci mâine, în mod formal, în mod oficial, pe data de 1 septembrie, aceste sume vor fi mobilizate în mod uh, oficial. Ce pot să vă spun este că aceste 70 de milioane sunt deja aproape uh, uh, ca și utilizate și cu siguranță această sumă nu va fi suficientă. Uniunea Europeană uh, va trimite și experți la fața locului ei au colaborat deja foarte strâns cu autoritățile din Pakistan. Am fost impresionat de uh, general Nadin din partea autorității de, pentru situații de criză din Pakistan, care a trebuit să coordoneze o operație de dimensiuni uh, complexe, uh, care implică și autoritățile regionale și locale mulți alți reprezentanți ai administrației uh, au recunoscut că sunt practic depășiți de dimensiunile catastrofei, că necesită ajutor din afară pentru că altfel nu vor putea să facă față dezastrului. Statele membre au răspuns foarte prompt solicitărilor de asistență În clipa de față, 160 de milioane de euro uh, se pot uh, strânge. Este vorba despre 300 de milioane de uh, dolari. Uniunea Europeană, ca întotdeauna s-a dovedit a fi deosebit de generoasă în furnizarea unei asemenea asistențe financiare și a reacționat cât se poate de rapid ce se va întâmpla în zilele următoare. Este important să combinăm ajutorul umanitar cu activitatea de refacere cât mai rapidă. Există și aspecte critice. Unul este legat de agricultură. nu trebuie ratat acest, uh, acest sezon de însămânțare. Este nevoie de furnizarea de uh, mașini agricole și este de asemenea foarte important să se reconstituie uh, infrastructura, cel puțin ceea ce este strict necesar pentru a permite accesul fermierilor spre piețe, de pildă. Când călătorești prin Pakistan, te frapează faptul că este o mare diferență dacă te afli în zona afectată de inundații sau în afara ei. Pentru că Uh, există sate și orașe care funcționează cât se poate de normal, uh, în imediată apropiere a unor comunități și așezări care au fost complet distruse. Deci este absolut esențial să se uh, reconstituie căile de acces strict necesare în cadrul infrastructurii. Deci aceasta este o cerință imediată, refacerea infrastructurii, de asemenea recredibilizarea socială a țării. Comisia pregătește uh, un uh, ajutor în colaborare cu PNUD, cu Banca Mondială și în cadrul acțiunii de reconstrucție pe termen lung, Există câteva puncte esențiale asupra cărora doresc să mă opresc. Trebuie să existe o coordonare a cooperării internaționale. Necesită un efort susținut substanțial. Deci coordonarea trebuie să funcționeze perfect. Pakistanul este unul din statele care este foarte uh, vulnerabil uh, la um, impactul schimbărilor climatice. Tocmai de aceea trebuie să ajutăm uh, demersurile de reconstrucție, de reabilitare a așezărilor, astfel încât dacă Uh, țara va fi afectată de o nouă catastrofă naturală, să existe pregătirile necesare de atenuare a impactului. Pentru că intensitatea unor fenomene climatice extreme este deosebit de mare în această regiune. Trebuie reîmpădurită țara, Sigur că există și uh, cazuri în care, văzând casele care au fost distruse, realizez că probabil în zona aceea nu ar fi trebuit să existe așezări. Dar trebuie să acționăm și pentru a preîntâmpina efectele schimbărilor climatice și pentru a susține din acest punct de vedere țările care sunt deosebit de afectate, deosebit de vulnerabile. Am fost plăcut impresionată de întâlnirile cu primul ministru și cu ministrul pentru afaceri externe, în uh, discuțiile pe care le-am avut în legătură cu ajutorul pe care dorim să îl furnizăm. Uh, am fost asigurați că va exista o transparență a modului în care ajutoarele vor fi uh, administrate. Ni s-a uh, adresat rugămintea să uh, ținem legătura cu prietenii din Europa pentru a furniza uh, sprijin și uh, a conseia autoritățile în legătură cu metodele cele mai uh, propice de refacere. Nu este de altfel singura țară care suferă în urma unor asemenea dezastre naționale. Uh, suntem pe 31 august. De fapt, sezonul uh, vânturilor musonice nu s-a încheiat. Uraganele încă Um, pot să apară. Din păcate, în această zonă, um, de la un an la altul, a urmat un dezastru după altul. Am fost asigurați că fiecare euro care uh, va intra în această țară um, va fi utilizat uh, cât mai bine posibil. De asemenea, însă, vom fi informați în legătură cu modul în care au fost administrați banii și cu proporția în care urmările dezastrului au, vor fi înlăturate. Care sunt învățămintele pe care le putem trage? În activitatea noastră trebuie să acordăm o atenție mai mare pentru prevenirea dezastrelor, pentru că doar dacă suntem mai bine pregătiți putem acționa mai eficient în administrarea uh, bugetului nostru pentru acordarea unor ajutoare umanitare. Și uh, să ne orientăm inclusiv uh, asupra țărilor care sunt deosebit de vulnerabile la schimbările climatice. Din păcate, banii nu ajung pentru că ă, ne confruntăm cu tot mai multe calamități naturale. Privind în viitor, cred că trebuie să vedem cum putem crea un cadru financiar adecvat pentru ca resursele să fie cât mai bine utilizate. Am colaborat cu uh, serviciile de specialitate ale altor comisare, domnului Pibals, uh, doamnei Cathy Ashton. În alta reprezentantă Cathy Ashton s-a aflat în contact și cu președinția belgiană și cu ministrul de externe, pentru că uh, pe 19 august S-a prezentat și pentru mass media modul în care Europa a reacționat. Dar, dincolo de eforturile noastre, mass media a criticat modul nostru de uh, acțiune. Și asta mă face subliniez, că uh, am putea să ă, facem eforturi suplimentare pentru a utiliza instrumentele noastre într-o manieră mai bine coordonată. Dați-mi voie să conchid că avem de a face cu un dezastru teribil, dar fiecare tragedie de acest tip ă, oferă ocazia să dovedești solidaritate, să dovedești care sunt valorile care ne unesc Solidaritatea europeană nu se bazează pe cuvinte goale. Solidaritatea europeană se bazează pe acțiuni concrete și poate că tocmai asta este esențial pentru viața oamenilor. Și aș dori să vă uh, rog să depunem toate eforturile posibile pentru ca actele noastre de solidaritate să fie bine coordonate, astfel încât cetățenii europeni să fie mândri de valorile pe care noi le apărăm. Mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte. For the debate. Pentru dezbatere, urmăm bun, urăm bun venit și următorilor actori din domeniul ajutorului umanitar. Domnul Antoine Crerar, domnul Darmat Kati de la UNICEF, domnul Simon de la Federația Internațională a Crucii Roșii, domnul François Beilan de la Comitetul Internațional al Crucii Roșii și doamna Catherine Schick de la Voice. Am să le dau tuturor ocazia să ia cuvântul la sfârșitul dezbaterii. Peste 10 deputați au cerut cuvântul. Vreau să rog pe fiecare dintre dumneavoastră să vorbească doar două minute, ca să permiteți și celorlalți timp de vorbire Înainte de a da cuvântul din nou doamnei comisar pentru concluzii, dăm cuvântul domnului Mitchell. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc doamnei comisar pentru răspunsul său foarte oportun, dar și pentru acțiunile sale de până acum. Îmi place foarte mult ce a făcut până acum și o încurajez să o țină tot așa. Într-adevăr, e foarte greu să știi de unde să începi. Dacă nu reacționăm rapid, vor muri din ce în ce mai multe persoane în număr mare este vorba de o regiune în care în nord sunt conflicte, au fost recent și cu tremure, acum s-a produs acest nou dezastru și, în plus, regiunea este vulnerabilă din punct de vedere climatic. E nevoie de un răspuns cuprinzător, trebuie să ne luăm un angajament puternic. Mă bucur că doamna comisar a făcut acest lucru în numele statelor membre, dar trebuie să ne și onorăm angajamentele și cred că trebuie să facem apel și la alte state bogate din regiune ca să-și ia și ele angajamente și să intervină. Trebuie să facem presiuni în lumea întreagă în numele acestor angajamente și, doamnă comisar, trebuie să păstrăm acest subiect pe ordinea de zi, după ce deja nu mai este um, pe prima pagină a ziarelor. Vreau să spun că întreaga problemă pe care a menționat-o doamna comisar în legătură cu coordonarea și integrarea este foarte importantă, după părerea mea, și trebuie să se afle în prim planul ordinii de zi. Trebuie să ne asigurăm că se pune accentul pe protecția persoanelor afectate, dar și uh, pe uh, grupurile vulnerabile și pe reducerea riscului de catastrofe. Vreau să vă spun că cred că nu e vorba doar de ajutor umanitar, trebuie să ne asigurăm că vom fi acolo și pentru reconstrucție și că îi vom ajuta pe cei afectați să-și reconstruiască casele și viețile. Vreau să dau un exemplu și să fiu succint. Suntem aici Abia uh, ne-am reînceput activitatea și ne aflăm la această întâlnire pentru că subiectul este unul prioritar și vom acorda toată atenția noastră. Ne vom asigura că se fac presiuni ca doamna comisar să-și respecte angajamentele și ca și alții să și le respecte. Aceasta trebuie să fie partea strategiei noastre. Mulțumesc. Domnul Guerrero. Yes, señora comisaria Burbe. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna comisar, doresc să vă mulțumesc pentru faptul că ați venit în uh, comisia noastră, că ați făcut această prezentare. Doresc să vă mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră personală în acest dosar. Ce pot să vă spun este că am fost oarecum perplex când am văzut care a fost reacția societății civile europene față de această catastrofă, mai ales dacă e să comparăm acest lucru cu reacția intensă uh, care s-a manifestat în uh, momentul în care au existat probleme în Haiti. Uh, și vedem că uh, pe durata concediului de vară, nu știu dacă e vorba de mm, din cauza concediului de vară sau din cauza diferenței culturale uh, între um, Europa și, și Pakistan, am senzația că um, reacția este oarecum distinctă. Cred că prioritatea este mai întâi să rezolvăm problemele oamenilor și pentru a face acest lucru trebuie să aplicăm anumite principii în acțiunile noastre, în acțiunile noastre umanitare. Ajutorul nostru trebuie să fie unul neutru, trebuie să fie imparțial, trebuie să fie independent și trebuie să fie acordat în funcție de necesitățile de pe teren. Dar în cazul acesta concret, nu am avut senzația că așa s-a întâmplat. De aceea, trebuie să fim mult mai atenți, pentru că ceea ce nu facem noi înșine sau uh, anumite lucruri pe care noi nu le facem, le vor face alții. Și problemele ce nu sunt rezolvate ne vor fi reproșate nouă. Ar fi poate absurd să nu uh, fim suficient de atenți față de problemele de instabilitate politică uh, cu care se confruntă Pakistanul. Uh, știm că există dificultăți cu anumite valori de democrație, statul de drept și așa mai departe și cred că în acest sens, uh, societatea civilă are un rol deosebit de important, uh, cu atât mai mult cu cât aceasta se implică prin acțiunile umanitare. Doamna președinte, mulțumesc. Are cuvântul domnul Görens. Mulțumesc, doamnă președinte. Această catastrofă stârnește o reacție în doi timpi din partea noastră. Într-o primă fază, trebuie să uh, acordăm un ajutor imediat, să răspundem nevoilor esențiale și cred că în acest sens doamna comisar și-a făcut datoria. Într-o comunicare pe care am uh, publicat împreună cu doamna Jolie, spuneam că doamna comisar a acționat în limitele mijloacelor financiare ce au fost alocate. Cred că ar fi putut să se facă mai mult dacă ar fi existat o coordonare mai bună cu statele membre. Dispozitivul trebuie să fie perfecționat și creat. Într-o primă fază, în a doua fază, vreau să spun încă ceva, cred că trebuie uh, multiplicate anunțurile și angajamentele ca să se răspundă la toate nevoile statului pakistanez, care trebuie să conducă reabilitarea și reconstrucția. Deci, trebuie să se derajeze fonduri suplimentare, dar cel mai important este să se permită actorilor umanitari să aibă un cadru în care să poată acționa de pe acum. Aceasta a fost prima fază pe care vreau să o menționez. În a doua fază este vorba de o altă reacție absolut normală. Cred că e vorba de voința politică a statelor membre. Această ultimă catastrofă ar trebui să ne arate cât de mare este nevoia de coordonare dintre Uniunea Europeană și statele membre. Iată elementele, reflexia s-a încheiat, există instrumentele, trebuie doar să fie puse în aplicare și cred că nu mai avem uh, circumstanțe atenuante aici. În al doilea rând, e vorba de o problemă de vizibilitate. Ați fost uh, prezentă la fața locului. Cred că Europa însă ar fi putut să facă o figură și mai bună și nu vă fac dumneavoastră un reproș. Nu există niciun fel de motiv care să ne explice de ce principalul donator rămâne mut atunci când există un stat care are nevoie de ajutor. În al treilea rând, abordarea politică. Eu aș fi vrut să avem o reuniune chiar aceasta să se fi desfășurat în timpul vacanței. Să punem uh, capăt vacanței parlamentare ca să arătăm Pakistanului cât de disponibili suntem noi să ajutăm în această perioadă. Mulțumesc, președinte întrerup. Căutăm o soluție ad hoc pentru traducere. Probabil că se va rezolva problema interpretării în engleză. Și, de fapt, franceza doamnei comisar e destul de bună. Aveți cuvântul, doamna Argentini. Ik wilde verder gaan um, op de hoeveelheid... Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să spun ceva despre mijloacele care ne stau la dispoziție. Eu vin din țările de jos și în țările de jos există o tradiție ca televiziunile să organizeze uh, colecte de fonduri din partea cetățenilor în situații uh, de genul acesta. Uh, noi am avut o asemenea acțiune zilele acestea și s-au strâns 16 milioane de euro Uh, după uh, cutremurul uh, din Haiti s-au strâns 111 milioane de euro. Deci, cetățenii din țările de jos, de data aceasta pentru Pakistan, au avut chiar contribuții mai mici în comparație cu alte situații de catastrofe mm, naturale. Și uh, văd că și comunitatea internațională uh, nu a reușit să pună la dispoziție uh, sume substanțiale de data aceasta. Eu înțeleg însă foarte bine ceea ce spuneți dumneavoastră, doamna uh, Gheorgheva, uh, pentru că s-au golit conturile, deși sezonul uraganelor încă nu a trecut. Poate că uh, Uh, pe de altă parte, noi toți nu am reușit să ne mobilizăm uh, exemplar pentru a strânge sumele necesare. Și aș pune o întrebare cât se poate de directă. Oare încrederea noastră uh, vis-a-vis -vis de guvernul din Pakistan nu este suficient de solidă? De asemenea, aș mă întreb cum putem uh, contribui la reconstrucția acestei țări încât ea să contribuie și la democratizarea acestui stat. Pentru că noi știm și care sunt problemele la graniță cu Afganistanul. Nu este vorba doar de reconstrucția unor case, de refacerea infrastructurii, de plantarea uh, unor copaci, dacă nu există progrese și în domeniul demografic. Acum puteți asculta engleza pe canalul 6. Doamna Lambert, mulțumesc, doamnă președinte. Vorbesc aici în calitate de uh, președinta delegației Parlamentului cu Asia de Sud, care include și Pakistanul. Vreau să vă spun că salutăm reacția Comisiei la acest dezastru și ne și vrem să salutăm poporul Pakistan, reprezent, pakistanez reprezentat aici de excelența sa, domnul ambasador. Nu vreau să mă refer neapărat la asistența imediată care a fost pusă la dispoziție, ci la aspectul de reconstrucție. Sunt de acord cu tot ce s-a spus despre uh, prezența necesară a Uniunii Europene în timpul reconstrucției. Cred că ar fi însă de asemenea util dacă Uniunea Europeană ar putea să pună problema Pakistanului și a datoriei sale internaționale. Încă mulți dintre noi constată că plata acestor datorii va reprezenta mai mult decât fondurile primite drept asistență. Deci se pune întrebarea dacă Uniunea Europeană și statele membre ar putea să discute anularea respectivei datorii sau să uh, conceapă cel puțin un moratoriu pentru plata acestor datorii în viitorul apropiat pentru că altfel țara va primi banii de asistență, dar nu va reuși să schimbe nimic pentru că guvernul pakistanez va trebui să-și plătească datoriile istorice. Vreau să salut mesajele pe care ni le-ați transmis astăzi legate de inițiativa uh, de transparență, pentru că, într-adevăr, era o problemă pentru anumiți donatori și sunt de acord cu ce s-a spus și cu necesitatea de a stimula alte state să uh, facă și ele donații, bani care uh, să ajungă apoi la uh, cetățenii pakistanezi și aceștia să decidă cum să cheltuiască respectivii bani. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Kovacev. Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult, domnul comisar, pentru uh, Uh, prezentarea situației din Pakistan și a acțiunii Comisiei pentru ajutorarea victimelor. Este foarte important pentru ambele noastre instituții, Parlament și Comisie, să avem o abordare comună și să ne înlesnim reciproc munca în domeniul crizei din Pakistan. Aceste inundații reprezintă o tragedie umanitară fără precedent. Ați spus că peste 70 de milioane de persoane sunt afectate. Aceasta reprezintă uh, mult mai mult decât uh, uh, populația țării mele, Bulgaria. Este necesară asistența imediată și trebuie ca Uniunea Europeană să joace un rol hotărător în Pakistan. Aș dori să comentez uh, la modul laudativ acțiunea doamnei Gheorgheva pe teren ne bucurăm că se salvează vieți și că se transmite poporului pakistanez un mesaj de prietenie cum doamna comisar a reacționat foarte repede la această catastrofă și împreună cu statele membre a uh, oferit 230 de milioane de euro fonduri uh, umanitare. Dar, să fim sinceri, știm care este situația în această țară și în această parte de țară. Populația uh, de, de acolo și refugiații din Afganistan sunt acum de două ori afectați din punct de vedere al securității, sunt în pericol uh, din cauza grupurilor extremiste și eu sper că această situație nu va fi folosită de grupurile extremiste pentru recrutare, pentru că astfel va fi pus în primejdie, va fi pus în primejdie și regiunea din Pakistan, dar și țara vecină Afganistan. Mulțumesc, doamne comisar Gheorgheva, și vă asigur că puteți să vă bazați pe sprijinul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Watson. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, la o lună după ce au început inundațiile, noi încă ne concentrăm pe ă, fazele timpurii de ajutor umanitar. Atât de gravă este situația. E adevărat că apele au început să scadă, dar e la fel de adevărat că prognoza meteo ne arată că s-ar putea să mai Uh, dureze 10-12 zile până când să fim siguri că râurile din regiunea Sind nu se vor revărsa din nou. Ce mă frapează pe mine este adevărat că Pakistan și subcontinentul respectiv au suferit de inundații în, uh, ultime, în ultimii 10 ani, dar de data aceasta 10% din populația pakistaneză a fost afectată și este un risc foarte grav de boli, doamnă comisar, trebuie să vă dați seama de acest lucru din cauza inundațiilor. Vreau să felicit uh, Comisia pentru tot ce s-a făcut până acum, dar vreau să vă rog, doamnă comisar, în numele Uniunii, să uh, ne-a ajutat să găsim um, căi mai rapide de, a, uh, de absorpție a fondurilor cheltuite și să facem mult mai mult. Este nevoie de mult mai multă acțiune coordonată într-un uh, domeniu pe care l-ați menționat și dumneavoastră, și anume schimbările climatice. Ați vorbit despre situația dumneavoastră, că ați, fost, ați spus că ați fost nevoită să reacționați la un dezastru după altul în uh, ultimul an. Și așa se va întâmpla cât timp nu vom avea o strategie împreună cu statele partenere pentru a atenua schimbările climatice. Dacă nu o vom face, vom vedea din ce în ce mai multă mizerie umană. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Karim. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Karim. Doamna președinte, vă mulțumesc. Doamna comisar, mai întâi aș dori să salut cuvintele dumneavoastră, în prezentarea dumneavoastră. Aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ați făcut această deplasare în Pakistan. Cred că acest lucru arată, trimite un semnal foarte clar populației din Pakistan și uh, ședința noastră de astăzi este de asemenea deosebit de importantă. Prioritatea uh, Pakistanului reprezintă o prioritate uh, pe agenda noastră. Trebuie să demonstrăm poporului din Pakistan că suntem solidari solidari cu problemele lor și cu dificultățile cu care se confruntă în această perioadă de criză. Dumneavoastră ați explicat foarte clar care sunt uh, măsurile luate, măsurile operaționale luate pentru a uh, pune capăt suferinței uh, provocate de inundații. Dar poate că ar trebui să avem, cel puțin după părerea mea, o abordare dublă. Um, bineînțeles, o reacție față de dezastru, de catastrofă naturală, dar, în al doilea rând, e nevoie și de o altă abordare care poate va avea nevoie de nu de săptămâni luni, ci de ani de zile de angajament din partea noastră și anume să vedem ce anume putem face pentru a permite Pakistanului să se reconstruiască. Nu e vorba doar de infrastructuri, uh, ci um, e probabil și o atitudine care să permită Pakistanului să facă față pe viitor unor astfel de catastrofe. Cum putem să ajutăm Pakistanul ca acesta să uh, se descurce pe viitor singur? Și trebuie să vedem cum anume Pakistanul ar putea avea, spre exemplu, acces la piața europeană, în așa fel încât acesta să se dezvolte din punct de vedere comercial și economic. Uh, și îmi aduc aminte că uh, un, coleg uh, în 2004, când am dezbătut o astfel de, un astfel de subiect, a înaintat un amendament și anume să se acorde acces Pakistanului la piața europeană. Dar comisarul de, pe, uh, vremea, de la vremea respectivă uh, Uh, nu era de acord. De aceea v-aș ruga să preluați această idee și să o transmiteți colegilor noastre. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Elmar Brock. Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar. În urma prezentării activității dumneavoastră în calitate de nou comisar, am dobândit impresia că buna reputație pe care o aveați deja din partea Băncii Mondiale se dovedește și în acest domeniu. Avem uh, trei lucruri pe care trebuie să le reținem. Oamenii se află într-o situație de mare criză în plus, este o ă, regiune în care încă ă, acționează și talibanii și există și refugiați ă, din Afganistan. În al treilea rând, oare reacționăm întotdeauna cu suficientă rapiditate? Pentru că spuneați că există încă regiuni în care nu s-a ajuns la populația care este afectată. Și uh, oare ă, nu ar trebui să creăm noi structuri pentru asemenea intervenții în situații de catastrofă, eventual să putem pune la dispoziție elicoptere care să ajungă la oamenii care sunt în zonele izolate? Nu ar trebui să ne gândim la asta, pentru că poate că nu este nevoie de un soi de trupe organizate după reguli militare, ci uh, de un sistem care să permită să lege asistența umanitară de asistența um, pe care și trupele uh, o pun la dispoziție. Nu vrem să militarizăm aceste demersuri, dar poate că putem folosi din logistica uh, forțelor armate ceva ce să ne permită să reacționăm mai prompt. Merci. Mulțumesc. Prodi. Mulțumesc, președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei comisar pentru prezența sa în această ședință și pentru uh, expunerea pe care ne-a făcut-o. Noi am asistat ca și spectator la această catastrofă și am intervenit uh, nu destul de prompt și rapid. Bineînțeles, sunt de părere că trebuie să îmbunătățim capacitățile noastre de intervenție în cazul unor catastrofe naturale. Trebuie să ne angajăm pe deplin pentru a ajuta Pakistanul în așa fel încât cât mai repede posibil această țară să fie în măsură să își controleze situația. Aș dori totuși să abordez și un alt aspect al acestei situații. nu avem nici cea mai mică îndoială asupra faptului că aceste inundații sunt un efect al schimbărilor climatice și de aceea trebuie să urmărim îndeaproape dosarul legat de adaptarea la schimbărilor climatice. Mă adresez celor care vor merge la Cancun, celor care vor merge la Johannesburg anul viitor trebuie cât mai repede posibil să instaurăm un sistem de control al emisiilor, în așa fel încât să putem garanta resurse care să ne permită să facem față în mod sistematic schimbărilor climatice. Trebuie să acționăm în mod preventiv. Trebuie să protejăm fiecare metru pătrat din teritoriu. Asta trebuie să facem cât mai repede posibil. Dacă nu, astfel de catastrofe se vor repeta pe viitor uh, din ce în ce mai des și cu și mai mare amploare. Mulțumesc, domnul Newton Dunn. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamna comisar, pentru prezentarea dumneavoastră deosebit de interesantă. Două întrebări. Uh, câte persoane din India, din, cât ajutor din partea Indiei, din partea Statelor Unite, din partea Chinei, eventual dacă cunoaște, cunoașteți aceste cifre. Și o a doua întrebare, înainte de concediul parlamentar, Comisia noastră a trimis o delegație în Haiti pentru a vedea cum anume situația s-a dezvoltat și s-au întors și ne-au uh, raportat niște lucruri oribile uh, și anume, spre exemplu, că uh, militarii uh, americani pur și simplu se retrag, iar în urmă rămân un fel de haos. Și atunci întrebarea mea este cine se va ocupa pe termen lung de situația și evoluția situației în Pakistan, odată ce camerele de televiziune și de luat vederi vor fi părăsit Pakistanul. Mulțumesc. Domnul Arsenis. Mulțumesc, doamna președinte. Salut pe doamna comisar Gheorgheva și țin să vă salut de asemenea și pentru răspunsul dumneavoastră foarte rapid la situația din Pakistan. Dumneavoastră ați uh, pus accentul pe foarte multe subiecte, însă există unul care mă interesează în mod deosebit și anume despăduririle. Știm că acestea pot să se afle la originea anumitor catastrofe naturale. Sunt de asemenea de acord cu ceea ce spunea doamna Lambert, și anume că ar trebui să ne ocupăm de uh, chestiunea datoriei. Poate că acest lucru ar trebui să fie examinat. În același timp, noi astăzi în Uniunea Europeană ne confruntăm și cu fenomene din ce în ce mai extreme, condiții mai extreme. Și observăm că lucrurile se înrăutățesc. Întrebarea mea este următoare. Cum anume vom reuși în sânul Uniunii Europene să întărim nivelul nostru de adaptare, de rezistență la astfel de uh, schimbări? Dacă nu reușim să punem capăt schimbărilor climatice, nu vom reuși să punem capăt și consecințelor acestora nu vom reuși să punem capăt tuturor uh, evenimentelor care apar în urma emisiilor de gaze cu efect de seră. Și aș dori să știu dacă aveți intenția să continuați în această direcție. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori și eu să mă alătur celor care au felicitat-o pe doamna Gheorgheva pentru reacția rapidă, eficientă. Uh, și aș dori să o întreb pe doamna comisar dacă există deja semne mm, prevestitoare de o coordonare globală de răspuns la situații de criză și catastrofe naturale uh, aici, în Pakistan sau în alte situații. Și uh, știu că, din păcate, această acest tip de catastrofe naturale vor continua pe viitor. Nu este cu siguranță ultima catastrofă naturală cu care ne vom confrunta. Întrebarea este următoarea. Oare nu ne-am putea să ne gândim deja la un mecanism internațional, global, de coordonare, de împărtășire a, a resurselor și a sarcinilor, de specializare, uh, Uh, în așa fel încât în momentul în care vrem să ajutăm oamenii să nu îi încurcăm mai mult decât îi ajutăm, să facem ce putem face, dar cât mai bine. Iar ultima observație. Cred că ar fi foarte important să nu suprapolitizăm aceste intervenții uh, de ajutor și asistență acordate Pakistanului. Uh, ei au nevoie, înainte de toate, de asistență umanitară. Doamna președinte, mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Gomes. Uh, Mulțumesc, doamnă comisar, pentru tot ceea ce ați făcut în ultima lună și pentru ceea ce ne-ați spus astăzi. Aș dori să vă întreb dacă ar fi posibil o asemenea bună articulație între intervenția ajutorul civil și ajutorul militar într o asemenea situație de urgență pentru că știu că și într o ședință către domnul Sarkozy s-a vorbit despre asta. Iar în ce privește reconstrucția, ați discutat cu guvernul din Pakistan despre uh, acest aspect și uh, s-a dovedit a fi cât se poate de transparent. Dar care va fi reorientarea acestor demersuri de reconstrucție, de pildă pentru combaterea despăduririlor în viitor? Și în final, aș spune că am putea, într-adevăr, să elaborăm puțin pe ideea formulată de doamna Lambert în ce privește datoriile Pakistanului, dar în contextul unei uh, refaceri a cadrului financiar, pentru că știm că Pakistanul uh, cheltuiește mult din uh, bugetul național pentru cheltuieli de înarmare, pentru tot ceea ce ține de armată și poate că ar trebui să existe din acest punct de vedere o deplasare a accentelor astfel încât necesitățile stringente ale oamenilor să fie mai degrabă în centrul atenției pe viitor. Mulțumesc, domnul Svensson. Mulțumesc. Mulțumesc pentru răspuns răspunsul foarte detaliat pe care l-ați oferit în legătură cu această situație precară. Noi uh, uh, apreciem uh, faptul că doamna comisar a spus că astăzi există o posibilitate de a dovedi solidaritatea. Dar subliniez această idee este o solidaritate care trebuie privită ca un element pozitiv. În ce privește întrebarea pe care trebuie să ne-o punem, este cum să facem ca popoarele, națiunile să fie mai solidare, pentru că noi cu toții trebuie să folosim resursele pe care le oferă planeta. Iar imaginea pe care mass media o creează în Occident. Uh, despre această zonă se vorbește despre uh, grupuri extremiste, despre talibani. Eu cred că trebuie, într-un fel, contracarată. Pentru că noi trebuie să putem demonstra că noi, dacă ajutăm această regiune, noi ajutăm, de fapt, oamenii, familiile, um, așezările um, rurale, pentru ca ele să se refacă, ajutăm pentru reconstrucție și acestea sunt elemente de care avem nevoie. Doamna de Kaiser. Mulțumesc, uh, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră în mijlocul nostru și pentru faptul că v-ați deplasat și în această, această regiune. Uh, ați vorbit despre necesitatea coordonării eforturilor și despre uh, necesitatea unei mai bune vizibilități a acestei regiuni în Europa. Eu aș vrea să mă refer la un subiect, la situația femeii pentru că este o chestiune importantă în uh, Pakistan. Conform informațiilor noastre, cel puțin 200 uh, de mii de femei urmează să nască în următoarele luni și s-ar putea să existe complicații chirurgicale, conform statisticilor de care dispunem. Poate că treizeci de mii de femei vor avea probleme la naștere. Este o problemă uriașă, iar femeile în felul acesta poate că sunt primele victime ale acestei catastrofe. Întrebarea mea asta, mea, cum am putea să acordăm atenție și acestor aspecte? Cum am putea eh, să facem eforturi pentru a coordona din acest punct de vedere ajutorul, de a direcționa ajutorul nostru astfel încât și aceste aspecte să fie avute în vedere. Pentru că dacă vom proceda astfel, vom putea poate și să sporim vizibilitatea tipului nostru de ajutor. Mulțumesc. Doamna Stifler. Doamnă comisar, regret că am întârziat, dar aș dori să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în mijlocul nostru astăzi. Vă mulțumesc și pentru că m-ați informat prin curier pe mine și pe alți colegi în legătură cu situația din această zonă pentru uh, acțiunile făcute. Vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră de a vă afla la fața locului. Și Uh, mă bucur și că au putut fi uh, puși la dispoziție 30 de milioane de euro suplimentari pentru ajutorul acordat Pakistanului și să ne putem asocia astfel demersului umanitar al comunității internaționale. Cred că însă va fi nevoie să dispunem de fonduri de urgență suplimentare pe viitor. Uh, Ați vorbit și despre un uh, document uh, în legătură cu reacția Uniunii Europene în ce privește uh, comunicarea Comisiei, capacitatea Comisiei de a răspunde la situațiile de criză. Și uh, dacă în această toamnă un asemenea uh, document va fi adoptat, chiar dacă situațiile viitoare uh, vor fi diferite și situația din Pakistan este diferită de situația din Haiti pe care am cunoscut-o, e bine, trebuie să vedem cum vom putea reacționa conform specificului uh, fiecarei crize, astfel încât, printr-o bună comunicare și vizibilitatea demersurilor noastre să fie uh, mai mare. Iar din punctul dumneavoastră de vedere, oare această nouă criză umanitară nu a Uh, demonstrat încă o dată necesitatea de a îmbunătăți mecanismele de reacție și deci de a crea acea uh, faimoasă capacitate de reacție rapidă a Uniunii Europene, pentru că uh, diversi eurodeputați au vorbit deja despre această forță europeană de protecție civilă care trebuie să fie creată. Mulțumesc foarte mult! Vom da cuvântul acum altor invitați prezenți pentru un minut Domnul ambasadorul Pakistanului va avea cuvântul în final, înainte de răspunsul doamnei comisar. Domnul Antoine Crerer are cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna comisar, stimați membrii acestei comisii. Vă mulțumesc în numele populației din Pakistan pentru ajutorul uh, prompt care ne-a fost acordat uh, în urma acestei tragedii care a lovit Pakistanul cu patru săptămâni în urmă. Ajutorul dumneavoastră uh, a fost esențial pentru populația Pakistanului care a avut de suferit enorm în urma acestei tragedii și aș vrea să vă asigur în numele uh, populației Pakistanului și guvernului uh, pakistanez că ajutorul acordat de Uniunea Europeană chiar uh, a permis să ameliorăm situația populației. A fost un mesaj clar de ajutor și uh, al bunei relații pe care Uniunea Europeană dorește să-l creeze cu uh, populația Pakistanului. Sunteți conștienți de faptul că am fost loviți de o mare tragedie cu uh, dimensiuni pe care noi nu le-am mai întâlnit până acum. Și va fi nevoie de resurse uriașe pentru refacere, pentru că a fost distrusă infrastructură, uh, recolta a fost distrusă, uh, milioane de uh, case au fost distruse. Deci este nevoie de resurse uriașe pentru reconstrucție și uh, cu siguranță Pakistanul uh, de unul singur nu va putea să rezolve această problemă. Uh, resursele uh, oricum erau uh, folosite la maxim datorită situației de criză, de război. Am Uh, pierdut bani datorită unei activități economice reduse și a atacurilor uh, asupra centrelor noastre economice. Asta nu face decât să complice situația care deja uh, era foarte gravă. Sunt mulțumit de faptul că astăzi, în această întâlnire, s-a uh, vorbit și despre uh, aspectele de dincolo de acest ajutor umanitar imediat, pentru că noi trebuie să ne gândim la reconstrucție care va necesita miliarde de uh, dolari și va trebui să ne sprijinim și pe ajutorul instituțiilor financiare internaționale altfel nu va fi posibil să reconstruim țara. Iar astăzi uh, s-a uh, vorbit despre sporirea uh, accesului la piețe, pentru că o modalitate prin care comunitatea internațională și Uniunea Europeană ar putea să ajute Pakistanul ar fi să ne faciliteze accesul la piețele externe, pentru că asta a stimula uh, dezvoltarea economiei noastre, ar permite investiții străine în țara noastră, ar crea noi locuri de muncă și în felul acesta am putea depăși mai ușor situația devastatoare cu care ne confruntăm în clipa de față. Vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul domnului Antoine Crerar acum. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ați venit atât de repede, aproape direct de la aeroport ați venit să ne prezentați impresiile dumneavoastră. Ne bucură susținerea Uniunii Europene în această catastrofă și după cum ați spus și dumneavoastră, este foarte importantă uh, redresarea timpurie. Nu e vorba doar de, de reacția umanitară, în nord ne confruntăm cu un conflict în desfășurare, dar și în sud tragedia încă se desfășoară și trebuie să ne gândim la viziunea de reconstrucție pe care trebuie să o aibă această țară. Mă bucur că și dumneavoastră ați pus accentul pe această temă. Până acum s-au cerut 437 de milioane ca prim apel și se va face un nou apel pe 17 septembrie am uh, înțeles care este angajamentul Uniunii Europene, dar și al statelor membre ale Uniunii Europene, de a uh, studia uh, posibila implicare și în reconstrucția pe termen mai lung. Sper să se discute despre problema logistică cu care ne confruntăm acum Ați spus uh, foarte bine atunci când ați descris țara că există aceste provocări logistice de infrastructură. Și sigur că dacă am avea capacități sporite în țară, la fața locului, ar fi foarte bine. E mare nevoie de elicoptere și finanțarea ne permite uh, achiziția de elicoptere și ne-ar bucura dacă donatorii ar uh, susține această cerere fie prin donarea de elicoptere civile, fie de fonduri destinate acestora. Nu e o soluție, e însă o soluție temporară până se vor reconstrui drumurile. Domnul Damat Cati, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentare. Aș vrea să uh, Uh, vorbim despre situația din Pakistan, ținând cont mai ales de situația copiilor. Credem că 4 milioane de copii de până la 5 ani sunt afectați direct de această uh, catastrofă. Copiii sunt cei mai vulnerabili, s-a constatat în cazul dezastrelor anterioare că ei sunt categoria cea mai vulnerabilă de asemenea, este o mare primejdie de boli, de diaree și alte boli infecțioase, după cum a spus și doamna comisar. Este esențial să se facă intervenții în domeniul igienei și al sănătății. Trebuie să ne asigurăm că, mai ales, copiii beneficiază de îngrijirile necesare. De asemenea, trebuie să ne gândim și la problemele copiilor. Uh, copiii și femeile au uh, nevoi diferite și trebuie să ne Uh, centrăm foarte bine intervențiile. În cele din urmă, vreau să vă spun că finanțarea este o problemă deocamdată. Uh, S-au folosit 50% deja din fondurile alocate, dar vom avea nevoie de mai multe resurse pentru a duce totul la bun sfârșit. Mulțumim! Acum are cuvântul reprezentantul Federației Internaționale a Crucii Roșii. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Vreau să vă spun patru lucruri. În primul rând, suntem conștienți de dimensiunea acestui dezastru. Este cel mai mare dezastru din Pakistan, mai mare chiar decât cu tremurul din 2005 și decât tsunamiul din Indonezia din 2005. Unii îl compară cu, cu tremurul din Haiti. Este un dezastru enorm. Acces, s-a vorbit despre acces, nu e doar vorba de logistică. Situația infrastructurii e foarte fragilă Crucea Roșie a studiat uh, situația de pe teren și avem acces în toate zonele țării prin organizațiile noastre locale. Dar, ca și uh, colegul de la ONU, vreau să vă spun că reacția la apelul nostru a fost foarte lentă. Am primit abia 50% din ceea ce am cerut și deci uh, av am avea nevoie să se dea undă verde la încă 10 milioane pentru că uh, răspunsurile sunt foarte lente și contăm pe Uniunea Europeană pe teren. Este, iar reconstrucția va dura cel puțin 5 ani. Vă rog să țineți cont de acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul François Belan, de la Comitetul Internațional al Crucii Roșii. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar. De la începutul acestei catastrofe, s-a constatat uh, cât de urgentă este situația împreună cu Crucea Roșie din Pakistan și cu Agenția de Reconstrucție. Acționam la fața locului în 28 iulie. Din 28 iulie am reușit să ajungem la uh, la 3 milioane de persoane pe care le-am ajutat cu apă și alimente Așteptăm încă 77 de milioane de franci elvețieni care se vor adăuga la cele 57 de milioane de franci elvețieni pe care le avem deja. Aceste sume vor răspunde în parte la nevoile de urgență, alimentare și nealimentare. Sperăm să ajutăm în următoarele săptămâni încă 1,4 uh, persoane cu alimente și apă. Trebuie să avem mare grijă în acest context să fim atenți la problema securității în diferitele zone. A, se pare că se dă uitării problema conflictelor din regiune și confuzia creată poate să pericliteze pe lucrătorii umanitari de acolo. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Catherine Schick, de la The Voice. The Voice este o rețea care reunește 86 de ONG-uri umanitare. Aș dori și eu să vă spun câte ceva. În primul rând, finanțarea este o problemă în primul rând din cauza sumelor alocate, în al doilea rând angajamentele trebuie să și fie puse în practică. Foarte multe state membre au promis bani, dar știm dinainte că acestea s-ar putea să nu se concretizeze. În al doilea rând e foarte importantă flexibilitatea fondurilor, pentru reconstrucție și pentru reabilitare și ajutor umanitar și dezvoltare. Un alt lucru foarte important pentru ONG-uri. Noi am putea să facem multe, dar fondurile vin prea încet prea lent. Acest lucru nu s-a întâmplat în legătură cu Comisia Europeană, dar s-a întâmplat în legătură cu statele membre. Pakistanul are o experiență foarte proastă în acest domeniu și este foarte important să se amelioreze situația ca toată lumea să poată să acționeze mai bine. Avem nevoie de o diversificare a finanțării, avem nevoie de finanțare pentru toate domeniile de activitate, trebuie să se păstreze un consens al donatorilor. În ceea ce privește femeile și copiii, este foarte important. Uh, președinta întrerupe. Doamnă comisar Gheorgheva, aveți cuvântul pentru încheiere. All, all the comments and... Uh, Mulțumesc tuturor pentru toate comentariile dumneavoastră și pentru sprijinul pe care l-ați manifestat atât față de mine cât și de echipa mea. Voi încerca să grupez răspunsurile în jurul a trei axe. Prima axă, în ceea ce privește finanțarea și modul în care organizăm uh, ajutorul, asistența noastră, care sunt prioritățile pe care trebuie să le avem în ceea ce privește dezvoltarea, reconstrucția, aspectele economice. Apoi, a doua axă, dezvoltarea politică democrația, lupta împotriva extremismului, ce se va întâmpla în această direcție în contextul inundațiilor și uh, învățămintele trase, ce anume va trebui să facem pentru a întări capacitatea noastră de răspuns pe viitor. Iată cea de-a treia axă. Apoi, în ceea ce privește răspunsul nostru, foarte mulți uh, oratori au făcut comentarii pe această temă. Uh, nu e întotdeauna vorba doar de bani pe care îi recoltăm, îi uh, adunăm în Europa, ci și din alte surse. Mi s-au pus întrebări specifice. Uh, care ar fi sumele acordate de Statele Unite Statele Unite au promis 150 de milioane și se pare că vor crește această asistență, cel puțin așa am înțeles. India s-a angajat uh, la 5 milioane. China, până în prezent, a propus o sumă foarte mică, însă vom, vom continua discuțiile. Deci, după cum vedeți, avem o situație foarte bună, clară. Am reușit să venim în ajutorul Pakistanului în mod substanțial și deci acest lucru ne permite să fim activi și să cerem contribuții și din partea altora. În ultimele săptămâni au mai fost și alte contribuții, iar ă, dacă facem totalul, ajungem în ă, jur de un miliard. Un miliard, însă nu este foarte clar cum acesta va fi ă, distribuit, pentru că n-aș vrea să comparăm mere și pere. Uh, unii au reacționat foarte rapid uh, pentru a face față situației de criză, alții vor uh, uh reacționa în momentul în care va veni momentul reconstrucției. Banca Mondială a promis 900 de milioane și am discutat și cu colegul nostru, domnul Pibalx, uh, Vom avea sume suplimentare, însă deocamdată încă nu știm exact, pentru că evaluarea încă nu s-a definitivat. Însă ceea ce este foarte clar este faptul că uh, are nevoie de comerț și unii chiar s-au exprimat pe această temă. Știm că uh, și comerțul reprezintă o posibilitate de a reconstrui din punct de vedere economic o țară. Repet încă o dată în comisia dumneavoastră ceea ce am spus autorităților în Pakistan. Intervenția noastră a fost deja un prim pas care ne poate permite pe viitor să deschidem piața europeană către bunurile din Pakistan. 20% din bunurile uh, din Pakistan uh, nu trebuie să plătească taxa TVA și vedeți că deși există acest, acești prim pași, uh, eu sunt de părere că autoritățile din Pakistan trebuie să continue munca lor, așa cum au făcut-o până acum, și să continue discuțiile pe această temă. Asta am spus autorităților din Pakistan. Este foarte simplu în domeniul comerțului. E nevoie de doi parteneri. Uniunea Europeană este deschisă. Este noi suntem o piață democratică și chiar și în domeniul acesta al comerțului. Avem o piață liberalizată. În același timp, există anumite condiții care ar trebui să fie îndeplinite pentru Pakistan și acest lucru ar avea un efect pozitiv asupra Pakistanului. Condițiile au fost enumerate și ar fi bine să reluăm aceste discuții și să vedem ce va fi posibil să facem pe viitor. Dar nu uitați că tot ceea ce face Uniunea Europeană are implicații și față de alte țări, nu numai Pakistanul. De aceea, e adevărat, trebuie să ajutăm Pakistanul în momente de restriște ca acestea, însă trebuie să fim și consecvenți. Am avut ocazia să discut cu uh, miniștri, diferiți miniștri din Pakistan. Ei sunt deschiși uh, oricăror discuții, însă vedeți că aici e vorba de un dialog în două direcții. Eu nu sunt deocamdată la curent de discuții care să fie deja în curs, deci nu pot să vă dau informații substanțiale pe această temă. Însă știm că există o povară în față de Pakistan și în momentul în care există o astfel de povară încerci să ajuți. Și cred că odată ce vom avea evaluarea definitivată, vom vedea cum anume putem să acționăm, cum anume putem să intervenim prin finanțare pentru reconstrucție. Mi s-a mai adresat și o altă întrebare. Trebuie să ne uităm la, să analizăm reconstrucția și reabilitarea. Avem nevoie pentru asta de instituții mai întâi. Pentru că, vedeți, așa cum s-a întâmplat și în Haiti, dacă nu ai instituții, nu ai pe nimeni care să gestioneze fondurile și să relanseze economia. Deci instituțiile sunt necesare, chiar și în cazul managementului uh, pentru situații de catastrofe naturale. Noi aici ne-am regăsit în uh, jurul mesei 23 de reprezentanți pentru a discuta aceste probleme. Eu am o echipă de 52 de persoane care se ocupă de coordonarea ajutoarelor uh, furnizate de statele membre și am fost uh, foarte modestă în momentul în care am văzut câtă mobilizare a existat din partea celor 23 de parteneri în jurul mesei de discuții. Bineînțeles, mai există și punctul legat de acces și siguranță, securitate. Așa cum am spus mai devreme, aș vrea să mai adaug încă un lucru referitor și la schimbările climatice. În ultimii ani, noi am văzut în uh, serviciile noastre, am, uh, ne-am dat seama că resursele noastre trebuie să fie alocate tocmai pentru a întări capacitățile celor care beneficiază de astfel de resurse. E nevoie de acțiuni care, bineînțeles, pot ajuta țările vulnerabile să-și reducă gradul de vulnerabilitate, în așa fel încât să fie o nevoie scăzută de ajutor și asistență umanitară. Și pe viitor va trebui să fim mult mai consistenți, mai consecvenți pe această temă. Ajung acum la punctul al doilea, și anume dezvoltarea democrației, lupta împotriva extremismului. A doua întrebare uh, pusă de uh, deputați. Ajutorul umanitar trebuie să fie într-adevăr imparțial. Noi trebuie să fim, din punct de vedere politic, în acest sens, neutri. Însă, în același timp, trebuie să știm foarte clar care este situația, uh, spre exemplu, din uh, perspectiva siguranței, securității. Aici nu există. Eu când am fost la fața locului și am avut această discuție cu partenerii, cu ONG-urile pe teren, ei mi-au spus că nu aveau nicio dovadă cum că inundațiile ar putea fi utilizate de, uh, de către extremiști, într-un fel sau altul. Senzația mea a fost următoarea. Nu, acest lucru nu reprezintă o problemă masivă. Nu am nicio dovadă care să meargă în această direcție. Cu siguranță că vor exista în haosul general câteva tendințe, încercări de a uh, de a-i convinge pe oameni să, să, să adopte o poziție extremistă. Dar ceea ce trebuie să știți este că oamenii înainte de toate așteaptă ajutor, asistență. Și această asistență, de fapt, va contribui la lupta împotriva extremismului, cu atât mai mult cu cât vom introduce măsuri foarte clare Știm că resursele noastre și nu numai ale noastre, ci și resursele Pakistanului vor fi utilizate cât mai corect posibil. Dar, bineînțeles, uh, teza opusă poate fi uh, de asemenea uh, aplicată. Dacă acolo există haos, dacă oamenii sunt din ce în ce mai disperați, atunci cu siguranță ei vor cădea în această plasă a extremismului cu mai multă ușurință. Dumneavoastră ați vorbit de asemenea și despre situația femeilor. Eu am fost foarte impresionată în regiunile destul de conservatoare pe care le-am uh, vizitat în Pakistan, am văzut, oamenii locuiesc în corturi. Oameni, bărbații sunt cei care ies din corturi și care se ocupă de tot ceea ce trebuie făcut. Femeile rămân în corturi și acest lucru pune probleme. Foarte multe femei sunt neajutorate, mai ales în aceste regiuni uh, tradiționale, conservatoare. Și asta pune probleme. E nevoie de școli. Cum am putea să aducem fetițele în școli? Ei bine, putem poate să aducem școlile la fetițe. Deci în proiectele noastre noi am spus foarte clar cum anume trebuie să ne asigurăm că această educație, această problematică a femeilor va fi asigurată. Și în încheiere voi aborda cel de-al treilea punct. Pentru că aici au existat cele mai multe întrebări referitoare la vizibilitate și coordonare și transparență. Am să încep cu lecțiile și învățămintele trase din situația din Pakistan. Noi am învățat deja multe din situația din Haiti. Și anume, Uniunea Europeană are nevoie de un mecanism puternic de coordonare a acțiunilor sale. Ceea ce avem în momentul de față e deja un mecanism bun. Odată ce acest mecanism este acționat, aduce un răspuns coerent. dar este o coerență pe bază, aș spune, voluntară și nu obligatorie. Ceea ce ar putea întări capacitățile noastre de răspuns este să avem anumite active pe care să ne putem baza. Până în prezent, în cele șase luni de când sunt în funcție, am fost întotdeauna pozitiv impresionată de faptul că de câte ori se face apel la statele membre, statele membre răspund la acest apel și furnizează ceea ce este necesar. Dar eu aștept întotdeauna cu sufletul la gură să văd dacă statele membre într-adevăr răspund la acest apel. Și așa cum a spus și dumneavoastră, uh, mulți dintre noastre v-ați referit uh, la faptul că e nevoie de o forță europeană la acest nivel de intervenție. Eu cred că e nevoie de active care să vină din partea statelor membre și care să poată fi mobilizate în mod rapid, în mod consecvent, coerent, cu mai multă vizibilitate. Pentru că în momentul în care vorbim despre Uniunea Europeană, trebuie să ne gândim că e vorba de 27 plus 1 care trebuie să acționeze dinpreună ca un singur om. Și uneori, pentru anumite uh, părți, componentele acestui întreg, este foarte greu să acționeze singur. De aceea, mai bine să acționăm cu toții împreună. împreună. Uh, comisia uh, are un rol de îndeplinit. Ne-am putea pune întrebarea uneori, dar ce face Comisia? Însă nu trebuie să uităm, Comisia acționează în numele Uniunii Europene și de aceea, în beneficiul uh, și în sprijinul chiar și a cetățenilor noștri, trebuie să avem un astfel de mecanism, trebuie să avem o astfel de coordonare. În anumite cazuri extreme, intervenția militară poate este necesară în puncte critice, precum cel din Haiti. Și faptul că au existat avioane care au putut să uh, uh, transporte uh, asistența necesară, ajutorul necesar, acest lucru a fost un punct pozitiv. Însă acest lucru din nou pune problema coordonării. De fapt, ce înseamnă coordonarea? E nevoie de o umbrelă, aș spune, de ansamblu, asta ar putea fi umbrela Națiunilor Unite. Poate că nu e o soluție perfectă, dar până în prezent este soluția cea mai bună pe care o avem pentru a putea coordona în mod real asistența și ajutorul nostru. Intervenția militară poate că nu este ideea cea mai bună, cel puțin așa ni s-a spus la fața locului și ar trebui să ascultăm și aceste opinii trebuie să avem o platformă inclusivă care să uh, poată răspunde nevoilor care există pe teren. Aici e vorba de răspunderea noastră în materie de comunicare pentru a vedea cum anume, când anume vom acumula aceste, vom pune în comun aceste active pentru a putea să le mobilizăm ulterior. Există foarte multe lecții și învățăminte pe care le putem trage și din situația din Haiti și din situația din Pakistan, dar dacă îmi permiteți, m-aș mai referi la un singur punct. În ceea ce privește partea umanitară, cred că noi am acționat foarte bine și uh, Sper că în comisia noastră, ca urmare a acestei ședințe, ați înțeles foarte bine ceea ce a fost făcut. Nu trebuie să rămânem la un nivel, uh, aș spune eu, de discuții universitare. Nu, lucruri au fost făcute în mod concret. Odată ce vom ajunge la stadiul reconstrucției, în momentul în care chestiunea instituțiilor uh, va deveni o chestiune de prim plan, atunci vom vedea care vor fi resursele pentru a putea reconstrui instituțiile în Pakistan. Iar Pakistanul este cel care trebuie să se gândească cum anume va putea combina aceste resurse, această asistență pentru a ajunge la succes. Aș dori să vă mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Uh, da, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au lucrat pe această temă pe durata verii. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Eh bien voilà, Madame Jolie était en Iată că am terminat. Doamna Eva Jolie a trebuit să părăsească ședința un pic mai devreme și în concluzie aș dori să mulțumesc doamnei comisar și tuturor celor care au luat cuvântul. Vă mulțumesc tuturor pentru această ședință deosebit de interesantă. Pe curând!